Gioni. Iată sesiunea de vot s-a încheiat. Trecem acum la explicațiile de vot. Explicarea voturilor. Așteptăm doar uh, uh, câteva secunde până când colegii care doresc să părăsească sala o vor fi făcut-o deja. Allora, mentre i colleghi non interessati escono dall'aula, cominciamo. În timp ce colegii pe care nu interesează explicațiile de vot părăsesc sala, începem cu aceste explicații ale votului. Sulla proposta di risoluzione sull'obiezione În ceea ce privește propunerea de rezoluție în legătură cu aprobarea substanței active glifosat au, a solicitat uh, să intervină doamna Rosa D'Amato. Un minut. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Această moțiune decurge dintr-un apel democratic uh, care face apel la principiul precauției care nu este aplicat de către propunerea comisiei previne de asemenea, provine din interesul public care trebuie să aibă un rol primar în, în publicarea anumitor studii. Studii care au stat la baza declarației EFSA în legătură cu caracterul mm, mm, cancerigen sau necancerigen al uh, glifosatului. Este un text greu de uh, interpretat. Aceste studii ar trebui să fie publice, după cum o menționează articolul 10 al regulamentului cu privire la uh, punerea pe piață a produselor fitosanitare și comisarul Andrukaitis are responsabilități în acest sens. Această propunere de rezoluție este absurdă, uh, nepermițând uh, Uh, renoirea uh, autorizației pentru glifosat. Este inconștient din uh, partea noastră să votăm în acest sens. Vă rog să faceți liniște, respectați pe cei care intervin. Are cuvântul acum domnul Demesmacher. Se pare că nu este în sală, așa că dar trecem la domnul Lopez Bermejo. Este în sală? Un minut, vă rog. Doamna Lopez Bermejo. Mulțumesc, domnule președinte. S-a încercat să se amestece dezbaterea în legătură cu glisofatul, uh, ca, ca criticii fiind prezentați ca inamici ai progresului și ai științei. Însă există mm, studiul Centrului Internațional de Cercetare a Cancerului, care a clasificat glifosatul ca probabil cancerigen. Deci trebuie să aplicăm uh, principiul precauției și com- comisia nu poate să treacă la o autorizare automată, nu poate să se alăture multinaționalei Monsanto și al modelului său de producție agricolă. Nu, care nu ține cont de riscurile pentru sănătate. Trebuie să uh, ne alăturăm statelor care s-au opus acestei autorizări uh, prelungite nejustificat Eh, în multe zone am, re- am înlocuit glifosatul cu metode alternative care funcționează. Nu trebuie să uh, susținem utilizarea acestor toxine cu orice preț. Votul nostru va fi împotrivă. Mulțumesc. Un minut. Doamna Ford. Basket of Britain and I've received hundreds Partea din estul Regatului Unit uh, este uh, mare uh, utilizatoare de Roundup, care, produs care conține glifosatul. Acest uh, produs este absolut esențial pentru uh, producția din zonă. Uh, Uh, impactul pierderii acestei uh, substanțe active ar fi enorm și pentru siguranța alimentară. Avem nevoie de fermieri care să producă hrană pentru populația mondială și uh, fermierii ne spun că glifosatul nu este un lux, ci este o necesitate. Uh, EFSA a spus că um, produsul acesta nu este cancerigen, uh, dar oamenii sunt uh, îngrijorați. E normal de aceea ca cercetarea să continue. Eu nu sunt de acord cu socialiștii care cer o interdicție imediată. Noi trebuie să-i lăsăm pe fermieri și pe cercetători să-și facă treaba și asta înseamnă că trebuie să le dăm timp pentru a ajunge la o concluzie finală. Mulțumesc! Microfonul. Voilà. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Uh, dincolo de această obiecție, am propus eu însămi în numele grupului NF o nouă obiecție față de înnoirea autorizării glifosatului, o inițiativă care n-a fost urmată de celelalte grupuri și care au preferat să prezinte un alt text împreună. Totuși am văzut astăzi că există mari divizări în interiorul uh, formațiunilor politice Cer dintr-o dată, încă o dată așadar Comisia Europene să depășească acest blocaj uh, prin a bloca uh, reautorizarea glifosatului, pentru că uh, studiile științifice ale Centrului Internațional privind cancerul ne cer prudență față de un produs care este probabil cancerigen și prezent peste tot. Această prudență ar trebui să fie în miezul reflexiei uh, Comisiei în calitate de mediator european. În fine, nu este acceptabil să amânăm până la o dată necunoscută publicarea uh, listei uh, uh, substanțelor sub, adiționale care cresc toxicitatea produsului. Votul de astăzi a fost în așa fel încât spiritul textului a fost complet deturnat. Torres Martinez, un minut, vă rog. Da, da. Am votat împotrivă, dat fiind că amendamentele adoptate nu reflectă rezultatul dezbaterilor pe care le-am avut în comisii. Este irresponsabil să cerem renoirea glifosat, autorizației pentru glifosat cu șapte ani, cerem autorităților europene să aplice principiul precauției. Raportul Organizației Mondiale a Sănătății a declarat că glifosatul este probabil cancerigen pentru oameni și avem motive să credem că EFSA are alte interese pentru că a ajuns la uh, concluzii care contravin celor ale Organizației Mondiale a Sănătății. Nu putem să acceptăm să se accepte o substanță să se utilizeze ca uh, erbicid și uh, să ne contamineze alimentele. Nu putem să ne jucăm cu sănătatea uh, cetățenilor. Mulțumim. Domnul Iar, un minut, aveți cuvântul. President. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că dacă se ajunge la un consens asupra unei eh, proceduri, atunci procedura respectivă trebuie să fie dusă până la capăt și rezultatele ei trebuie să fie acceptate. Am lăsat uh, eh, EFSA responsabilitatea de a Uh, evalua această substanță activă, rezultatele au fost obținute și cred că decizia luată astăzi de Parlamentul European se ridică la nivelul așteptărilor. Am decis uh, trei lucruri. Vrem uh, în continuare analizarea substanței active. În al doilea rând, vrem să definim clar, să se definească mai clar folosirea acestei substanțe și, de asemenea, dorim un control uh, mai eficientă a coformulanților. E un compromis bun. Uh, din punctul meu de vedere, iată o decizie solidă luată pe baza unei analize științifice solid, solide. Doamna Ris, un minut. Mulțumesc, doamne, președinte. Am ales să văd jumătatea plină a paharului. Cu alte cuvinte, este un bun moment să protejăm sănătatea consumatorilor, spunând nu renoirii autorizării glifosatului pe încă 15 ani și să votez uh, rezoluția uh, la care am fost autor. Parlamentul trebuie să arate că de partea cetățenilor, a inovației și a practicilor agricole mai puțin intensive, este rolul nostru al oamenilor politici să facem anumite alegeri, anumite decizii atunci când uh, știința e neconcludentă și când uh, opiniile experților uh, sunt divergente. În concluzie, chiar dacă Parlament, Parlamentul nu are decât o putere simbolică în acest punct de vedere. Noi spunem nu aceste opțiuni maximaliste a Comisiei, pentru că să adopți încă 15 ani aprobarea și să nu, introduci, să nu interzici anumite uh, substanțe secundare, mi se pare uh, uh, uh, un semnal pe care trebuie să-l transmitem Comisiei ca să-și facă treaba, să propună un nou text statelor membre și ele să ia decizia. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Pospisil, un minut, aveți cuvântul. Děkuji pěkně, pane předsedo. Já jsem eh, také... Mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Și eu am votat împotrivă împotriva propunerii Comisiei de a reînnoi aprobarea pentru 15 ani. Sunt convins că odată ce vom avea probe științifice clare, orice dubii în legătură cu faptul că această substanță chimică este una uh, fiabilă și sigură vor dispărea. exim, eh, avem și rezultatele eh, cercetărilor altor organisme care spun foarte clar că are efecte posibil cancerigene asupra oamenilor. Deci, ne jucăm aici cu sănătatea cetățenilor. Mi se pare corect că ca Comisia să nu folosească termenul complet de 15 ani. când susțineranno timori sul carattere canceroso. Domnul Caputo există îngrijorări legate de caracterul cancerigen. Principiul precauției, tocmai de aceea ar trebui să, să fie luat în considerare. Uniunea Europeană are obiectivul, uh, printre altele, de a proteja sănătatea publică. Faptul că am fost uh, nevoiți să votăm această rezoluție dovedește că, până la urmă, iată, sistemul european are lacune. Există o serie de dovezi științifice care arată că, în anumite condiții, cu siguranță, glifosatul este cancerigen. De fapt, în Franța, spre exemplu, s-a decis deja în interzicerea unei combinații uh, pe bază de glifosat din pricina, cauzel, uh, din pricina problemelor uh, sau efectelor negative asupra sănătății. Ei, dată fiind situația, Comisia nu ar trebui să prelungească această autorizare. Ar trebui să solicite o reevaluare a glifosatului, să, se, să folosească toate datele științifice deja disponibile și asta cât mai repede cu putință. Doamna Evi. Parlamentul European aveva la... Mulțumesc. Parlamentul European a avut ocazia să-și exprime o poziție politică puternică împotriva renoirii autorizației pentru glifosat, care este un ierbicid considerat uh, să fie drept carcinogen. Știm că Comisia poate adopta uh, acte și decizii în mod autonom. Totuși, e important ca acest uh, acest Parlament să-și exprime uh, poziția. Mișcarea 5 stele a fost una dintre forțele politice care și-au exprimat obiecțiile puternice față de asta și multe amendamente, pentru că multe din amendamentele, și multe amendamente trebuie să le respingem. Am schimbat Uh, ne-am schimbat poziția față de suspendare pe șapte ani. Uh, nu cred că putem să facem așa un târg și să... Uh, comisia trebuie să schimbe poziția. Domnul Kelly, un minut. Vă mulțumesc. Cred că am ajuns la un compromis potrivit interzicerea totală a glifosatului în momentul actual nu ar fi un lucru bun datorită probelor improbabile Uh, am luat acțiunea pe care am de a limita perioada de autorizare la șapte ani. Există și alte substanțe privite de ca și cancerigene. Așadar, uh, ne-am dat suficient timp pentru a examina siguranța utilizării acestui produs pentru uh, consum uman. Este o decizie înțeleaptă și va permite fermierilor să își continue activitatea. Ar fi un lucru, uh, altfel uh, activitatea lor ar fi grav perturbată. Vrem de asemenea să-i asigurăm pe cetățeni că tot ceea ce mănâncă este sigur. Vă mulțumesc. Un minut, uh, domnul Manikins. Domnule președinte, una dintre marile probleme este aceea că glifosatul nu este selectiv. Ucide nu doar uh, buruienile, ci și alge, ciuperci, uh, etc. Deci afectează uh, diversitatea biologică. Sunt de acord că proiectul Comisiei nu garantează securitatea la nivel de sănătate publică de asemenea, consider că trebuie să analizăm cât mai repede cu putință efectul, efectul uh, cancerigen al glifosatului și efectele sale asupra sistemului endocrin. Uh, ținând cont de toate lucrurile acestea, am votat împotriva glifosatului și, de asemenea, cer Comisiei să publice datele care au uh, stat la de, de, baza deciziei lor. Urmează domnul un minut. Domnule președinte, ce am votat noi? O obiecție pe care Parlamentul a vrut să o exprime față de reînnoirea dorită de Uh, Comisia Europeană a acestei autorizația acestei substanțe uh, uh, periculoase. Deci este irresponsabilă decizia, deci noi vrem să păstrăm aspectul pozitiv a ceea ce am făcut, semnalul pe care l-am transmis, și anume că nu se poate renoi autorizația așa, fără analiză complementară și să se dea pentru 15 ani autorizația de a produce acest produs periculos. Și mai sunt și alte situații care cresc și mai mult periculositatea acestui uh, produs. Dar regret amendamentul 11 de la PPE care vrea să renuiască pe șapte ani, durată limitată. Deci ca și cum uh, traversăm râul, dar ne răzgândim și ne oprim la mijloc. Deci asta denaturează forța mesajului pe care ar trebui să o dăm astăzi. Iată de ce, în final, socialiștii belgieni s-au abținut pe această rezoluție, justificând, evident, uh, pertinența ei, dar uh, regretând această pierdere a forței mesajului prin această autorizare pe șapte ani. Mulțumesc! Domnul un minut. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Opinia mea în acest uh, sens s-a schimbat în ultimele săptămâni. De aceea am criticat Comisia pentru că nu ne-a dat suficiente probe științifice. Pe de altă parte, fermierii mei au explicat că, pe de o parte, glifosatul ar putea să fie cancerigen, dar, pe de altă parte, același lucru se aplică și emisiilor automobilelor și nu interzicem automobilele. De aceea m-am alăturat propunerii de compromis care a fost uh, depusă și care a fost îmbunătățită. Mi-am schimbat și punctul de vedere de la ultima sesiune plenară după ce am uh, examinat opinia fermierilor. Ceea ce mi se pare important este ca această, această perioadă de șapte ani să fie uh, folosită pentru, nu doar pentru studierea glifosatului, ci și a uh, produselor derivate. Vă mulțumesc. Trecem acum la raportul Calniete. Doamna Morvai, un minut. Köszönöm szépen, kedves európai polgárok, vigyázó! Mulțumesc! Stimați cetățeni europeni, ar trebui să fiți uh, informați în legătură cu ce se întâmplă la Bruxelles și la Strasburg. Sunt agresate națiuni și uh, este adus atingere suveranității națiunilor. Acest uh, raport este unul dintre dovezile, e una dintre dovezile clare. Acolo, de la, pe la aliniatele 20, se vorbește despre guvernarea mondială și întărirea sau măcar guverna, întărirea guvernării europene. De asemenea, se vorbește aici despre promovarea comerțului și libertății uh, la nivel mondial și accesul la piețe, bineînțeles nu pentru IMM-uri, și uh, despre protejarea stabilității sistemului uh, financiar la nivel mondial. Asta se spune în raport. Se vorbește despre contra- contractele de furnizare a energiei. Pentru semnarea acestora Uniunea Europeană ar trebui să se bucure de competență de plină. Apărarea la nivel național, de asemenea, ar trebui să dispară. Domnul Iar, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Per ansamblu, raportul conține patru puncte. În primul rând, vorbim despre apărarea statelor europene. Deci e nevoie ca autonomia strategică a Uniunii Europene în ceea ce privește capacitatea de apărare în cadrul NATO uh, să fie întărite, toate bune și frumoase. În al doilea rând se vorbește despre stabilizarea vecinătății Europei, din nou uh, corect. În al treilea rând, se spune despre faptul că Uniunea Europeană trebuie să depună în mai multe eforturi pentru a impune standarde și în al patrulea rând uh, un punct care mi se pare mie personal a fi cel mai interesant. Deci la punctul 4 se vorbește despre introducerea unei clauze de revizuire care să ne, conf, uh, să ne uh, ofere posibilitatea de a discuta la fiecare 5 ani cu statele membre, cu cetățenii europeni despre uh, programele de viitor. Un raport bun pe care nu putem decât să îl sprijinim. Urmează domnul Pospisil, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Am votat pentru până la urmă, deși unele dintre ideile despre care vorbeam, și anume capacitățile de apărare a Uniunii Europene, au fost mai mult decât corecte. De exemplu, uh, se stipulează că Statele Unite trebuie să fie aliatul nostru cheie și că NATO trebuie să joace rolul uh, său. De important uh, să apelăm la statele membre să crească cheltuielile de apărare până la 2,5% din PIB E corect, uh, pentru că nu putem să considerăm că uh, nu ne privește apărarea și că putem cheltui banii pe alte chestiuni în, în loc să uh, ne finanțăm sistemul de apărare. Pe de altă parte, am dubii în legătură cu Uniunea Apărării. Cred că e mai bine să colaborăm cu NATO decât să Uh, creăm uh, alte structuri. Domnul Manechen. Mulțumesc, domnule președinte. Am uh, sentimente împărțite aici. Este clar peste, pe de o parte că Uniunea Europeană timp de decenii a fost un actor semnificativ Vorbim aici și despre divizarea atribuțiilor în NATO și uh, uh, potențialul statelor membre nu este folosit suficient. Însă, pe de altă parte, Trebuie să cheltuim 2% din PIB pentru necesități militare, ne consolidăm relația cu America doar pentru că ne așteptăm la amenințări din uh, Est și naționaliștilor le place acest lucru. Așadar, cu sentimente împărțite am votat împotriva acestui raport pentru că mi se pare că nu a fost bine pregătit. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnul Polceac. Un minut. Děkuji, pane předsedo, za udělení slova. Já jsem tuto Mulțumesc, domnule președinte. Am fost în favoarea acestui raport și asta din mai multe motive. În primul rând, consider că conceptul de vecinătate largă a Uniunii Europene este un concept uh, bun și bine definit. Asta înseamnă că nu toate statele europene pot deveni membre ale Uniunii Europene, dar uh, vecinătatea extinsă a Uniunii Europene trebuie să fie întărită. Lucrul acesta este cât se poate de bine formulat în raport. Sunt de acord, de asemenea, cu aprofundarea, întărirea strategiei noastre de apărare, inclusiv prin crearea unor unități europene. Chiar dacă există Berlin 1 și Berlin 2, care permit Uniunii Europene să folosească forțele NATO, e bine, aceste instrumente nu sunt suficiente pentru viitor. Domnul James, un minut. Today the fog around the intention of the European Union. Astăzi uh, intenția Uniunii Europene de a formula și controla o capacitate uh, militară comună și de apărare este în sfârșit uh, arătată. Uh, mă miră că această decizie s-a făcut atât de aproape de data Brexitului, știind cât de controversat este acest subiect în Marea Britanie. Votez uh, de fiecare dată împotriva oricărei ambiții Euro, Uniunii Europene de a avea apărare și capacități militare și strategie militară comună. Este credința mea puternică că uh,

Mulțumesc. Aici se încheie declarațiile de, explicațiile de vot privind uh, raportul Calniete. Trecem la raportul Mexerix. Uh, doamna Jdanoca, un minut, vă rog. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă explic de ce m-am abținut la această rezoluție. Nu am putut să votez împotrivă pentru că sunt de acord cu ideea principală a raportului. Uniunea Europeană are o abordare coerentă mm, în ceea ce privește Asia Centrală pentru a evita suprapunerile și transmiterea unor mesaje confuze, dar nu am putut nici să votez pentru, din motivul că raportul este în tradiția vestică de a mm, da tuturor lecții. Nu ține cont de diversele națiuni, culturi și tradiții și nu acordă suficient respect partenerilor noștri. În capacitatea mea a, în delegația de parteneriat estic, Eh, prefer să avem un respect reciproc cu partenerii noștri. Vă mulțumesc, domnul Pospișil, un minut. Pěkně, pane předsedo, já jsem tuto zprávu pod... Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu am fost în favoarea acestui raport. Spre deosebire de antevorbitoarea mea, sunt de părere că are sens să vorbim despre drepturile omului în Asia Centrală. Această regiune are un viitor, trebuie să colaborăm cu această regiune, dar, pe de altă parte, nu trebuie să ne concentrăm doar pe cooperarea comercială sau economie. Trebuie să subliniem că și, faptul că și drepturile omului contează. În ceea ce privește discuția ce, ce continuă în Parlamentul European, ei bine, discuția aceasta se poartă și în Republica Cehă. Acolo discutăm despre relațiile pe care le avem cu China. Președintele chinez a vizitat de curând Republica Cehă și vrem să știm dacă lucrurile materiale sunt singurele care contează sau și cele imateriale uh, sunt importante. Urmează domnul Mamikins. Mulțumesc, domnule președinte. Asia Centrală este foarte aproape de Europa, dar în ultimele decenii nu s-a bucurat de prea multă atenție din partea Uniunii Europene. Și ținând seama de președinția lituaniană și de punctul de vedere al acesteia. Politica s-a schimbat oarecum și a fost uh, re, uh, revizuită. Uh, evident, relațiile economice au fost afectate de Beijing în cea mai mare parte, dar cred că putem avea și noi o contribuție în toate aceste țări. Există anumite principii de guvernanță și de management care sunt foarte vechi mult mai vechi decât uh, uh, prezența noastră în această regiune. Susțin această idee, dar foarte multe trebuie făcut. Avem uh, o propunere de moțiune de rezoluție pentru epidemia de Zika. Domnul Ezepet, un minut, aveți cuvântul. Stimate domnule președinte, vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. În legătură cu virusul Zika am avut deja o intervenție în cadrul dezbaterii. Părerea uh, mea este că avortul nu protejează niciun fel sănătatea, pentru că de fapt afectează sănătatea mamei. Și acum se face o trimitere la o declarație a Organizației Mondiale a Sănătății și Parlamentul European în politica sa, în propaganda sa face trimitere la această explicație legată de uh, starea de sănătate. Dar uh, țările care sunt afectate de virusul Zika au reușit să se opună politicii uh, europene timp de mulți ani din acest punct de vedere. Acum încercăm să le impunem un punct de vedere și inclusiv să impunem uh, avortul pentru mamele afectate. Nu pot fi de acord cu asta. Mulțumesc foarte mult. Doamna Morvaie Mulțumesc foarte mult. bineînțeles am votat pentru acest raport. Cum uh, ai putea să nu susții un asemenea document? Dar trebuie să tragem anumite învățăminte și am și câteva rezerve pentru că acest uh, raport l-am uh, studiat cu atenție și, într-adevăr, uh, am rezerve. Acolo unde este vorba despre interesele uh, marilor concerne farmaceutice internaționale, sau cel puțin intuiești că este vorba despre asemenea interese iar uh, de asemenea exagerările în mass media ale unor stări de fapt. Și iarăși se vorbește aici despre acest cult pentru practicile avortului în lumea occidentală. Deci, ă, aceste rezerve din partea mea cred că sunt justificate, pentru că ar trebui, de fapt, să punem accentul pe acțiuni preventive și nu să se ajungă la avort. Pe de altă parte, sigur că există și uh, interesele globale ale concernelor multinaționale. Pe de altă parte, este situația victimelor care trebuie să facă față minciunilor. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am decis să iau cuvântul pentru că Votul nu a fost un vot cu apel nominal pe acest subiect și voiam să intrăm în procesul verbal. Am susținut acest raport pentru că mi se pare foarte important. La prima vedere, poate părea că această problemă nu afectează Europa. Totuși, aceasta este o perspectivă mioapă, pentru că Uniunea Europeană, ca un actor internațional important, nu ar trebui să evite responsabilitățile internaționale. Deci e foarte bine că am susținut cercetările viitoare cu 10 milioane de euro. Nu pot spune dacă acești bani vor fi sau nu suficienți. Dacă nu sunt suficienți, atunci trebuie să creștem aceste fonduri și să facem tot posibilul pentru a găsi mai multe informații legate de relația dintre virus și uh, malformațiile creierului. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Manikins! Mulțumesc, domnule președinte! Bineînțeles că evoluția nu uh, are loc uh, doar la oameni. Aceiași virus sunt într-o mutație continuă și devin din ce în ce mai periculoși. Iar virusul Zika este un astfel de exemplu. Însă diferența cea mare este că acest virus are consecințe foarte grave asupra embrionilor și uh, afectează totuși și persoanele adulte. 28 de state au fost afectate de către acest virus și uh, e vorba de teritorii uh, ecuatoriale în Asia și în Africa. Virusul se răspândește în continuare și, ținând cont de toate aceste aspecte, susțin poziția Comisiei referitoare la cele 10 milioane de euro care să fie folosite în domeniul cercetării. Cer tuturor părților interesate să participe și să țină cont de acest aspect. Mulțumesc. La parola Marusic. Per... Mulțumesc și acum în legătură cu situația din Polonia, domnul Marusic pentru două minute. Panie Przewodniczący. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, cu câteva minute în urmă am votat o rezoluție în care este analizată situația din Polonia în ce privește statul de drept. A fost uh, foarte ciudat, pentru că această rezoluție nu spune nimic, nu are niciun fel de contribuție legată de uh, rolul statului de drept în Polonia. Da, uh, asta spune ceva despre statul de drept în uh, Parlamentul European și în Uniunea Europeană. Tratatul de funcționare al Uniunii Europene nu ă, conferă instituțiilor europene dreptul să controleze și să decidă asupra unor asemenea aspecte privind statul de drept. Asta ține de dreptul ă, intern al fiecărui stat național. Iar Uniunea Europeană ă, tocmai demonstrează că nu îi pasă despre statul de drept, ă, pentru că își arogă dreptul de ă, a face o asemenea analiză. Eu sunt un patriot polonez, încerc să să protejez și să apăr Polonia, dar în clipa de față doar încerc să analizez modul în care se respectă niște principii. Iar uh, cred că sunt o persoană care nu este străină de regulile statului de drept. Deci procedura uh, nu trebuie să oblige pe alții să respecte legile, trebuie uh, ca și noi înșine să le respectăm. Și dacă considerăm că ceva este greșit, sigur că putem să impunem o schimbare, dar uh, nu uh, altora. Tocmai de aceea am votat împotriva acestei rezoluții, nu datorită conținutului său, ci pentru că uh, a însemnat ea însăși o încălcare a legii de către Parlamentul European. Mulțumesc, domnul Zahradil. Mulțumesc, domnule președinte nu există nicio îndoială că Parlamentul European astăzi a făcut o greșeală uriașă votând în favoarea acestei rezoluții. Și în acest mod nu ați făcut decât să destabilizați și mai mult poziția Parlamentului European, nu doar în Polonia, ci și în alte state membre. Din câte îmi amintesc eu, este al treilea caz în care Parlamentul European intervine în uh, treburile interne ale unei țări suverane. În trecut au făcut același lucru în Ungaria și acum o fac în Polonia. Și întotdeauna e același lucru. Se merge împotriva statului membru care nu respectă tendințele principale stabilite de PPE sau de socialiști. Deci, în acest mod, este un avertisment către noul guvern polonez. Eu nu cred că putem accepta așa ceva. Este o greșeală clară și ca reprezentant al ECR, noi cu siguranță suntem împotrivă. Mulțumesc, doamna Morvai teremben ebben a többnyire üres teremben legyünk. Mulțumesc. Este destul de greu să vorbești într-un spațiu gol. Dar adesea trebuie să luăm decizii în acest spațiu. Cei care acum ne urmăresc pe internet constată că sunt atât de puține persoane în sală. Bun. Colegii în uh, legătură cu discuția privind Polonia au uh, clarificat niște lucruri. Uh, au cerut ca Uniunea Europeană să ne prezinte temeiul legal în baza căruia noi avem dreptul să ne amestecăm în treburile interne din Polonia. Noi știm foarte bine că și în cazul PASOC, dar și în cazul Ungariei uh, nu au fost uh, respectate niște principii. Eu îi rog pe prietenii noștri uh, europeni să-și vadă de propriile probleme, de problemele propriilor cetățeni din Belgia, din Germania, în ce bază și conform cărei legislații sunt permise intrările eh, masive ale unor străini în țară. De ce nu funcționează aici respectarea legilor? Pentru că eh, nu e vorba doar de Ungaria sau de Polonia, să ne gândim la situația din Belgia, unde eh, slăbiciunea statului a permis actele teroriste. Deci, vedeți-le de propriile griji. Pentru ați uh, depășit uh, timpul afectat pentru aceste intervenții, ceea ce nu este posibil, spune președintele. Îi dau cuvântul domnului Zoltec pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Ce se întâmplă cu atitudinea guvernului față de imigranți și față de familie uh, este pus sub semnul întrebării. Însă aceste acțiuni, cum ar fi, de exemplu, naționalizarea uh, a terenurilor este rezultatul comunismului, de exemplu, și există și alte teme despre care nu se vorbește aici. Se centrează rezoluția doar pe tema curții constituționale. Însă trebuie să vedem ce se întâmplă de fapt acolo, pentru că am auzit uh, multe păreri în legătură cu această rezoluție, însă Uniunea Europeană n-ar trebui să-și bage nasul în afacerile interne care țin de suveranitatea Poloniei. Schumann, uh, părintele fundator al uh, Uniunii Europene, cred că se răsucește în mormânt atunci când uh, vede că Uniunea Europeană se bagă în treburile interne ale altei țări și ce se întâmplă cu războiul creștinilor și ce se întâmplă cu homosexualii și așa mai departe. Mulțumesc. Și acum domnul Iurec, pentru un minut. Już wybór tej daty, debaty, która... Mulțumesc, domnule președinte kraj rzekomo łamiący prawa człowieka zagrażający demokracji este najlepszą. Mulțumesc. Vorbim despre Polonia, o țară unde nu se respectă drepturile omului și acesta este reflexul felului în care se vede diversitatea europeană aici la nivelul Uniunii Europene. Astăzi, de exemplu, avem uh, o aniversare în Polonia și iată cadoul pe care ne-l trimiteți cu ocazia acestei aniversări, această rezoluție. E vorba aici de o zi uh, în care s-a criticat Polonia. Am văzut ce am făcut înainte, am criticat și Ungaria și toate acestea n-au niciun sens pentru că articolul 7 este foarte clar și în articolul 7 se spune că trebuie să se aplice dreptul european, însă dacă o vom face, atunci va însemna începutul sfârșitului pentru Uniunea Europeană. Și atunci vă întreb, asta vă doriți? Mulțumesc și acum domnul Mamikins. Ultima intervenție. Mulțumesc, domnule președinte. Evident, orice guvern care a fost ales în mod democratic are dreptul să facă reforme, în special dacă cetățenii respectivei țări vor aceste reforme. Și tocmai asta se întâmplă și în Polonia. Exact asta se întâmplă. Dar orice guvern ar trebui să respecte acordurile internaționale care au fost convenite anterior. În momentul de față, există probleme uriașe cu statul de drept cu independența presei, care sunt valorile fundamentale ale Uniunii Europene și tocmai de aceea m-am abținut la vot și cred că partea poloneză încearcă să se joace cu nervii Uniunii Europene și viceversa, încercând să vadă cine este primul care își pierde curajul. Dar eu m-am abținut. Mulțumesc! Mulțumesc, acesta a fost ultimul vorbitor și cu asta se încheie explicațiile de vot. Ședința se suspendă până la ora 3. Mulțumesc!